Ich eröffne die Sitzung. Tagesordnungspunkt 1, Annahme der Tagesordnung. Deschid ședința, punctul 1 uh, de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi, cineva se opune, nu. Trecem mai departe la punctul 2. Wir haben nicht für alles Verdolmetschung, aber für alle die Kolleginnen und Kollegen, die hier Nu avem interpretare pentru toate limbile, dar pentru colegii care sunt în sală există interpretare, prin urmare putem trece mai departe la punctul 3 Trecem așadar la seminarul uh, privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru. Deci, uh, în 1939, Consiliul, în 1993, Consiliul a, a uh, venit cu o cu, un direct, cu o directivă referitoare la uh, bunurile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru. Se dorea astfel acordarea protecției corespunzătoare bunurilor uh, culturale. Între timp, uh, am ajuns la concluzia că s-a dovedit că această directivă nu e atât de eficientă cât ar trebui să fie. Iată de ce Comisia vine cu o propunere revizuită a acestei directive și această revizuire dorește să îmbunătățească eficiența funcționării acestei directive. Doamna Berzia este raportarea noastră și pe 17 17 noiembrie are o primă întâlnire în acest sens. Am organizat seminarul de astăzi pentru a aborda o parte din uh, aspectele legale ale propunerilor uh, înaintate de comisie. Avem, uh, am invitat patru experți în acest sens. Pe de o parte, doamna Corniu, director al Departamentului uh, de Cercetare al Centrului uh, pentru Cooperare Juridică Internațională. Dacă ar fi să citesc tot timpul prescurtele, toată lumea ar spune, da, tipic Uniunea Europeană, tot timpul se recurge la acronime. Îl avem și pe domnul Manlio Frigo, profesor pentru drept internațional la Universitatea din Milano. Dânsul ne va prezenta concluziile unui studiu scurt uh, pe care l-a organizat. O avem și pe doamna Maria Schneider, printre noi, reprezentanta UNIDROA, un institut internațional pentru unificarea dreptului privat. Îl avem și pe domnul Eduard Blanchet, reprezentant al UNESCO. Rog experții să se încadreze între 10 și 15 minute, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri cu membrii. Doresc să vă reamintesc, înainte de a începe discuția, că avem deja calendarul pentru acest uh, raport. Pe 27 noiembrie se va prezenta raportul și în ianuarie vom vota. Dacă doamna Bergia dorește, aș dori să încep prin a-i da cuvântul dumnea ei. Dacă nu, trecem mai departe. Doamna Bergia, doriți? Nu? Bine, după aceea. Atunci am să dau cuvântul doamnei Marie Cornu. Am pronunțat bine? Da? Vă rog, aveți cuvântul. Merci. Uh. Mulțumesc. Împreună cu domnul Manlio Frigo de la Universitatea din Milano, am început să reflect discutăm uh, la această chestiune și anume proiectul de uh, modificare a directivei privitoare la restituirea bunurilor culturale. Uh, am început să ne gândim la această structurare, uh, în, la această legătură între libera circulație a bunurilor și uh, patrimoniul național. Ni s-a cerut uh, să ne interesăm mai ales de articolul 1 și 9 din uh, proiectul de revizuire care privesc definiția perimetrelor și bunurilor care pot fi restituite și chestiunea uh, obligației de sârguință. Este o versiune provizorie, vă spun imediat, și uh, am avut la dispoziție un timp redus, prin urmare sunt uh, diverse lacune în text pentru care cer scuze. Este o versiune intermediară. Vă voi vorbi despre chestiunea definiției, deci articolul 1 și uh, e vorba de tentativa de a suprima anexa care conține această definiție. Uh, și uh, apoi domnul uh, uh, Manlio Frigo se va referi la celălalt articol. În ceea ce privește definiția, primul apel pe care îl fac și care mi se pare indispensabil este că această directivă se bazează pe mm, o definiție conținută în articolul 36 care se referă la protecția tezaurului național, uh, artistic, istoric, uh, arheologic și pune restricții uh, circulației acestor bunuri în termen de export și import. Trebuie să ne gândim cu toții la aceste aspecte înainte de a învizaja o nouă directivă. Este o noțiune care exprimă un fel de rezervă asupra suveranității, nu există o noțiune uh, comunitară, comună de tezaur național, patrimoniu național și uh, trebuie să uh, lăsăm uh, forurilor care au propus directiva să definească. E o chestiune de competență. Uh, pentru că uh, armonizarea dispozițiilor legislative uh, pe teren cultural nu este prerogativa Uniunii. Deci statele naționale trebuie să definească chiar ele ce înțeleg prin patrimoniu național în sensul legislațiilor interne. Cu toate acestea, anumite criterii pot fi identificate pentru definirea acestei noțiuni în vocabularul comun, ne referim la bunuri care prezintă un interes major, deci nu toate bunurile culturale, ne-a amintit acest lucru Curtea de Justiție într-un proces care se referea la o taxă propusă de guvernul italian pe bunurile culturale și a argumentat Uh, în privința acestei rezerve, indicând că o asemenea dispoziție ar fi rezervată nu tuturor ansamblului bunurilor culturale, ci anumitor, și că este importantă uh, precizarea unor criterii. Noțiunea de importanță caracterizează conceptul de tezaur național și este o locuință este o uh, definiție lăsată oarecum la latitudinea statelor membre. Uh, observăm că există o mare dispersiune uh, de păreri uh, și în privința fondului și în privința metodelor de a formula această definiție. Am întâlnit moduri de definire foarte diferite între ele Eh, unele propun eh, o formulă sintetică, altele procedează pe bază de liste. Și e nevoie de o definiție care să instituie nivele de protecție mai ridicate. Eh, definiția conținută în directivă, în mod explicit la articolul 36, bunurile sunt clasate înainte sau după ce au părăsit teritoriul național drept tezaur național, aceasta ar fi noțiunea cheie și trebuie să vedem anexa. Apoi directiva va um, aduna în jurul acestei anexe niște categorii de bunuri care potențial ar putea constitui un tezaur național și aceste bunuri vor fi investite cu niște praguri de valoare și de vechime. Textul neutralizează oarecum anexele pentru că e clar că e vorba de colecțiile publice în primul rând. Dispozitivul anvizajat se centrează pe această noțiune cheie, făcând să dispară anexa de care vorbeam. Care ar fi riscurile? Riscurile au fost deja evocate și sunt de mai multe feluri. Primul risc, și îmi cer scuze, e o greșeală pe text, deci dăunează eficacității directivei, nu convenției deci prima ar fi o uh, slăbire a eficienței uh, textului, uh, a doua o procedură uh, insuficientă de garanție pentru persoanele susceptibile să fie implicate într-o procedură de restituție și, în fine, uh, mai, pe un plan mai general, uh, aceste tranzacții ar putea fi pus să în cauză ar putea duce la fragilizarea pieței europene. Putem spune că există și un anumit număr de garanții care sunt garanții de fond, garanții de procedură și garanții de ordin tehnic și practic. Prima garanție este motivul pentru care revin la articolul 36, care constituie o excepție de la principiul liberei circulații a bunurilor, eh, concentrându-se pe bunurile cele mai importante. În consecință, statele nu au facultatea să claseze aceste bunuri și eh, nu pot să Uh, fac altfel decât să fie controlate această exigență. Și primul lucru important este că e vorba de un dispozitiv prezent de la începuturile acestui tratat și uh, articolul 36 nu se potrivește cu anexa, iar aplicarea lui uh, nu a generat încă un contencios Există un caz care, în mod indirect, abordează aceste chestiuni. A doua idee, trebuie să înțelegem că vorbim despre bunuri care au ieșit ilicit de pe teritoriul unui stat. Acest caracter ilicit e fundamental pentru că nimeni nu a obținut, nu a cerut uh, permis de export, licențe și așa mai departe. A treia idee, posibilitatea de uh, contestare a actorilor implicați, uh, procedurile prevăzute de directivă, într-o acțiune de restituire, se, cei implicați pot contesta calitatea de apartenență la un tezaur național. Apoi, sistemul de informare, uh, obligația de a comunica texte pertinente comisiei și unul dintre punctele cele mai importante este uh, cunoașterea legislației, uh, nu uh, atât în privința definiției, cât în privința controlului efectuat de un stat sau altul în materie de exportare a bunurilor culturale nu toate bunurile supuse controlului fac parte din tezaurul național și totuși am putea identifica printre ele bunuri care au această calitate. Este o nuanță care trebuie precizată în perimetrul directivei. Evident că e vorba de bunurile care nu fac obiectul unei autorizații. Și, în fine, o ultimă bornă, acțiune rezervată tot statelor membre când solicită returnarea uh, unui bun. Uh, trebuie să mai găsim uh, alte garanții pentru aceste operații, să impunem statelor de a defini noțiunea de tezaur național. Nu e sigur că aceasta reprezintă o cale posibilă. E vorba de o mare dispersie de legislații și apoi este o competență națională. Ar fi greu să li se impună nu numai o definire precisă, dar rezultatul nu sunt deloc sigură că ar fi mai securizant pentru Uh, utilizator. Mă refer la cazul franțuzesc. După 92 uh, am avut în Franța o definire a patrimoniului național și s-a spus tezaurul național uh, este alcătuit din obiectele aflate în colecțiile naționale și arhivele istorice, precum și orice alt obiect care ține de patrimoniul național. Deci, nu știu dacă din, în acest fel, cu această definiție, uh, utilizatorul este mai în siguranță. Uh, nu, unele state funcționează pe baze de enumerări, altele însă pe baza unor definiții a bunurilor culturale. Poate că Uh, ar fi utilă evoluția acestui text în sensul întăririi uh, legislației interne care intră în sarcina statului respectiv. Deci nu numai obligația de a informa asupra tezaurului național, ci și asupra dispozitivului de control al mișcării acestor bunuri, pentru că piața are nevoie să fie transparentă și uh, în acest prim stadiu al studiului nostru, aș spune că nu există un risc prea mare de suprimare a anexei, pentru că anexa nu are vocația de a defini perimetrul de bun cultural, dar noțiunea dominantă fiind cea de tezaur național, nu sunt eh, sigură nici că prezența unei anexe uh, noi a trebuit să indicăm care sunt riscurile și nu e deloc sigur că eficacitatea directivei depinde de, prezin, de prezența anexei. Și acum îi dau cuvântul colegului meu. Mulțumim, domnule profesor, spune președinte, aveți cuvântul. Aș putea să adaug câteva cuvinte în privința uh, celei de-a doua părți uh, a uh, studiului nostru. Mai întâi trebuie să subliniez că suprimarea anexei bunurilor implică o extindere potențială considerabilă a domeniului de aplicare a directivei. Trebuie să mai spunem și că Uh, propunerea de mm, refacere, de modificare, uh, pare să uh, acorde diligenței cerute un rol mult mai mare. Acesta este cuvântul cheie din articolul 9. E adevărat că astăzi există obligația ca posesorul să dovedească că a cerut uh, obținerea unei uh, uh, restituții, e vorba și de a, de, de a dovedi aceste, a făcut, că a făcut aceste diligențe pentru a obține o răscumpărare. Actualmente acest lucru depinde de legislația fiecărui stat. Dacă privim propunerea de refacere a acestei directive, vedeți că există elemente noi. Mai întâi, eliminarea trimiterii la legea națională în ceea ce privește dovada, adoptarea unei reguli uniforme, uh, sarcina aprobațiunii uh, este a posesor, este atribuită în mod definitiv posesorului. O altă consecință ar fi o limitare a puterii discreționare a judecătorului. De ce? Pentru că textul actual al articolului ne spune că judecătorul trebuie să acordă uh, posesorului o indemnitate pe care o consideră echitabilă în funcție de cazul în speță, cu condiția ca judecătorul să fie convins că posesorul a făcut toate diligențele cerute. În propunerea de refacere s-a suprimat ceva, textul e mai uh, concis și vă citez, uh, judecătorul trebuie să acorde o uh, răscumpărare echitabilă cu condiția ca posesorul să dovedească că a făcut diligențele uh, cerute. Aveți deci aici o limitare a puterii discreționare a judecătorului. Trebuie să mai spunem că e vorba de o regulă pe care uh, juriștii o numesc de trei uniforme, deci care substituie uh, diferențele dintre legile naționale. E o tendință generală de uh, adoptarea unor reguli de drept uniform european. Avem exemple recente, mai ales atunci când e vorba de producția de norme privitoare la cooperarea juridică, de pildă regulamentul privitor la titlul executoriu european la procedura europeană care, care prevede pentru prima oară reguli europene uniforme. Mai mult, nu aveți nicio încercare de definire a noțiunii de diligență impusă. trebuie să spunem că această propunere urmează un model destul de cunoscut, articolul 4 din Convenția care spune pentru a determina că posesorul a făcut toate diligențele, trebuie ținut seama de prețul plătit de consultățile, de înregistrarea în registrele de bunuri culturale și de toate celelalte documentații pertinente care, pe care le-a putut obține în mod rezonabil. Și uh, uh, toate celelalte demersuri pe care uh, o persoană onorabilă le-ar fi Uh, întreprins. Este, iată, un model urmat îndeaproape, dar aici nu avem uh, nicio definiție. Uh, mai curând s-a optat pentru indicarea unor criterii comune care ar trebui să verifice dacă s-au uh, uh, făcut toate diligențele. În fine, ajungem la ce am numit eu aprecierea textului. M-am întrebat, ne-am pus întrebarea de ce s-a optat pentru lipsa definițiilor, eh, de ce eh, e vorba de opțiuni care sunt conforme cu indicațiile destul de precise date de administrațiile statelor membre uh, prin patru raporturi uh, redactate până acum de Comisia Europeană, patru rapoarte care uh, arată că majoritatea statelor membre s-au pronunțat în favoarea unui rol mai important acordat acestui aspect și e vorba de o alegere, de o opțiune care e conform cu studiul pentru prevenirea și lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale în Uniunea Europeană, datând din anul 2011, redactat de un grup de studiu din care am făcut și noi doi parte la vremea respectivă. În fine, o ultimă observație, care ar urma să fie impactul acestei norme? Deci trebuie să ne pronunțăm uh, în privința efectului uh, acestei norme. Trebuie să plecăm de la faptul că la nivel european există legislații diferite, destul de depărtate între ele în privința bunei credințe și a prudenței, noțiune mai uh, redusă uh, decât buna credință și cred că opțiunea de a așeza în miezul acestei pro, uh, propuneri de modificare noțiunea de diligență impusă va uh, facilita aprecierea circumstanțelor de către tribunalele naționale. Deci, exemple de modele care au fost urmate. Mi-amintesc de pildă articolul 7 din Convenția Națiunilor Unite privitoare la contractele de vânzare-cumpărare internaționale care stipulează că se va ține seama de caracterul internațional și de necesitatea de a asigura aplicarea uniformă pentru a asigura uh, respectarea bunei credințe în uh, comerțul internațional. S-a contribuit în felul acesta la formarea de practici interpretative care au fost urmate de tribunalele naționale, deci a, a facilitat uh, munca de luarea unor decizii judiciare și a contribuit efectiv la elaborarea unei jurisprudențe comune. Uh, care, ceea ce poate constitui un fel de ghid pentru uh, judecătorii care se ocupă de problemele bunurilor culturale. Și după mine ar fi chiar, ar exista chiar și factori suplimentari ca, uh, pentru această funcție de prudență și anume ar putea fi alertați cei care acționează în acest domeniu și chiar uh, autoritățile administrative, vamale, poliția, dacă ne gândim că singurul, uh, că însuși faptul de uh, a ști cine a adus elemente de probă pentru a cere o indemnizare și, după părerea mea, efectul ar fi în întregime pozitiv. Cu acesta cred că am încheiat. Vă mulțumesc. Merci, euh, Madame Monsieur... Mulțumim doamnei Maricornu și domnului Malio Frigo. Acum dau cuvântul doamnei Maria Schneider de la Unidroa. Nu, uh, dau cuvântul uh, domnului Plancher, reprezentant al UNESCO. Vă rog, hotărâți-vă care dintre dumneavoastră dorește să intervină. Domnule Planșe, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă cer scuze pentru această schimbare în ordinea oratorilor. E pur și simplu pentru o chestiune de logică juridică. Deci, Convenția UNESCO uh, care a, a, uh, a avut loc înainte, deci logic este să o prezentăm înainte. Euh, si vous me le permettez, je voudrais... Eh, dacă îmi permiteți, aș eh, ține mai întâi să vă mulțumesc pentru invitație dumneavoastră și secretariatului eh, care ne permite să ne exprimăm pe această temă, un subiect care face parte dintr-un mandat esențial al UNESCO pe care îl uh, reprezint aici. Mă ocup de uh, aplicarea Convenției din uh, 1970 uh, și aș vrea să vă amintesc uh, care sunt problemele legate de această convenție. Uh, ultimul stat care a ratificat această convenție este Myanmar, foarte recent, în octombrie și avem acum un scor destul de onorabil, 124 de state participante. Vedeți cu roșu cei care au participat de la început, în verde cei care fac parte din convenție începând din 95 și colegul Schneider vă va vorbi despre asta. Observați că Franța și uh, Olanda sunt uh, menționate cu un S care înseamnă că nu au semnat uh, la încheierea discuțiilor uh, această uh, convenție la nivelul Uniunii Europene mai lipsesc uh, Austria, Irlanda, Lituania și Malta și aici uh, are loc uh, un trafic important și noi sperăm că ne vo- ni se vor alătura cât de curând. Convenția din 1970 se baza pe trei piloni principali și vi amintesc, că vorba de primul tratat Internațională în privința luptei traficului de bunuri culturale și restituirii bunurilor culturale, care până în 70 eh, se baza pe eh, baza eh, Convenției de la Haga din 54 și pe protocolul care reglementează situația bunurilor culturale în caz de conflict armat. Eh, și s-a ajuns la textul acestei convenții care eh, se bazează pe trei piloni. Măsuri de prevenție, măsuri de restituire și măsuri privitoare la cooperarea internațională. Prin prevenire, prevenție, noi înțelegem că Uh, țările participante la convenție să creeze niște servicii naționale, să redacteze legi, regulamente, norme interne care să reglementeze exportul, importul și transferul de proprietate, uh, care să uh, promoveze colecțiile muzeelor, Uh, punerea în practică a unor măsuri de educare și sensibilizare a publicului, stabilirea de reguli pentru piața de aur, pentru uh, comercianți și conservatori și să uh, stabilească sancțiuni în cazul nerespectării acestor măsuri. Măsurile care privesc restituirea se uh, aplică evident numai după intrarea în vigoare a convenției, este o regulă de drept internațional pe care nu o putem încălca, iar convenția uh, menționează o uh, indemnitate echitabilă, just compensation, care este plătită unui cumpărător uh, de bună credință sau uh, unei persoane care are drept de proprietate dar nu se intră într-un subiect care ne interesează azi în mod deosebit, de aceea colegul meu vă va da alte detalii pentru că trebuie neapărat dezvoltat acest punct. Dezvol, uh, restituirea bunurilor culturale se face în primul rând pe canale diplomatice și politice între statul uh, cel, cele două părți Evident, unul din limitele convenției este că aceste obiecte trebuie să fie repertoriate, să figureze într-un inventar al unui muzeu, al unei instituții religioase sau uh, unui monument public. Deci încă o restricție. La nivel internațional, un articol important pe care vreau să vi-l aduc la cunoștință este articolul 9, care permite atunci când patrimoniul cultural uh, este uh, în mare pericol, aș cita uh, situația Siriei sau situația Irakului de acum câțiva ani, trebuie uh, luate măsuri pentru ca țările participante să limiteze traficul care ar putea să provină uh, din aceste țări victime ale unor catastrofe sau uh, ale unui război. Articolul 13 din Convinție se aplică și în materie de cooperare internațională, e vorba de cooperarea forțelor de poliție și altor autorități competente care trebuie să creeze o rețea de cooperare în care intră Interpolul, Organizația Mondială a Vămilor, uh, uh, OLAF și polițiile specializate, începând cu cele din Franța, Italia și Spania, Consiliul Internațional al Muzeelor și uh, alte organisme specializate cu care lucrăm zilnic. În fine, articolul 15 eh, încurajează la încheierea de acorduri bilaterale pentru a spori eficacitatea acestei lupte împotriva traficului Eh, la nivel internațional, Statele Unite au eh, semnat acorduri bilaterale cu Mexicul, Peru și Grecia și și-au dovedit utilitatea acestei acorduri. În fine, noi propunem eh, legat de dispoziție directivei 93 mm, această directivă presupune o recunoaștere mutuală a legislațiilor statelor Însă, prin aplicarea convenției, noi am dorit să se ajungă la o armonizare. Obiectivul este să se ajungă la închiderea acestor acestor portițe prin care reușesc să treacă traficanții, creând un sistem juridic de nivel european, Uh, și uh, uh, renunțând la acele prevederi care nu dau suficiente drepte, drepturi proprietarului care a fost deposedat, salutăm ratificarea Convenției UNESCO de Belgia și țările de jos recent, e un fapt extrem de pozitiv, Uh, cunoscând mai ales uh, dinamismul pieții de aurului din Belgia. În ceea ce privește articolul 1 uh, și 9 din directive, aș, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că articolul 1 spune că noua mm, propunere va putea lărgi sfera de acțiune eh, a acestei directive la toate bunurile culturale care pot fi incluse în noțiunea de tezaur național. Am dori ca să se vorbească de bunuri culturale eh, nu clasate, ci desemnate de fiecare stat membru, deci cuvântul desemnat care ar permite să se lărgească sfera de acțiune a directivei, uh, uh, pe când clasarea bunurilor culturale ar crea noi dificultăți. Pentru noi, noua versiune mai are uh, un avantaj și anume crearea unui sistem de categorii de bunuri culturale susceptibile de a fi declarate ca tezaur național și am dorit ca uh, anexa să fie menținută pentru că pentru noi reprezintă o garanție juridică suplimentară. Propunerea noastră ar fi, prin urmare, în engleză pe ecran, deci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 În orice caz, trebuie efectuat un, EV, un inventar, o inventariere a tezaurului naționale și în felul acesta colecțiile publice vor putea fi protejate de această directivă. Ar trebui păstrată uh, referirea la obiecte de cult, dat fiind traficul cu obiecte de cult religios, piața este foarte activă, în privința anexei, este un punct care se referă la un plafon financiar, după noi ar trebui suprimat, pentru că mi se pare deosebit de greu de aplicat în practică. Pe de altă parte, există fluctuații uh, economice care ar prejudicia situația juridică a textului. În fine, uh, un comentariu avem la propunerea uh, de articolului 9, paragraful 3, și anume inversarea sarcinii probațiunii în privința bunei credințe pentru a crea obligația de a declara că nu era la curent cu caracterul ilicit și trebuie din nou să facem referire la dreptul național, soluția uh, propusă actualmente de convenție. Uh, suntem conștienți de faptul că este o lacună această chestiune a inversării sarcinei probațiunii este contestată de anumite uh, state, mai ales uh, cele unde piața aurului este importantă. Este deci primordial să introducem o asemenea regulă pentru că uh, protecția pe care o reprezintă afirmarea bunei credințe într-o serie de țări reprezintă o, o, un obstacol Uh, important. Deci, uh, o uh, reluare a articolului 4, paragraful 4 din convenție, s-a trecut mai departe, inserându-se fraza uh, care se referă la uh, procurarea bunurilor respective în paragraful 3, după noi, nu este important să se facă referință la buna credință, care este un termen prea legat de eh, legislația națională. Noi am prefera o referință la dirigențele impuse și Uh, aceasta este propunerea de retendre. Le posesor ne peut prétendre à l'indemnité s'il a manqué d'exercer le niveau de diligence requise par les circonstances. Je m'arrête là. Mă opresc aici, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Euh, mulțumesc, am să dau acum cuvântul doamnei Schneider din partea Unidroa. Madame la Présidente. Permettez-moi effectivement de vous remercier de l'invitation qui a été faite. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată care îmi permite să particip astăzi la această audiere. Noi am dorit să vă informăm cu privire la perspectiva noastră vis-a-vis de nou proiect de directivă. În primul rând, aș dori să spun că unii face parte din acel mozaic al organizațiilor care uh, se preocupă de cultură la nivel național și internațional și este vorba aici de colaborarea dintre toți acești parteneri, iar uh, Instrumentele juridice trebuie însoțite și de instrumente tehnice și procedurale. Așadar, uh, lucrurile trebuie privite în totalitatea lor și avem nevoie de un instrumentar corespunzător pentru a putea lua măsurile cuvenite. Nu, nu, mai e un problem de prezentare, Mais non, il est pas. Il a, bon, le PowerPoint a été transformé et ce qui est blanc n'apparaît plus. Donc je vais, <laughs> je vais devoir faire sans. Începând acum cu legislația uh, internațională, din păcate se pare că există o problemă tehnică cu prezentarea afișată. Cred că vom putea să rezolvăm acest aspect în câteva momente. Dragi colegi, spune doamna președinte, această prezentare figurează în dosarele dumneavoastră. Aveți dreptate, doamnă președinte. Prezentarea este în dosarul de ședință. Ei bine, am plecat în uh, lucrările noastre de la Convenția din 1970, pe care aș dori să o amintesc, pentru că unele dintre aceste prevederi sunt incluse și în versiunea revizuită a acestei directive. În ceea ce privește restituirea, Convenția din 1970 are câteva puncte slabe, de aceea UNIDROA a și abordat această, uh, această temă. Cum la directive, la directive et UNIDROA ont été, on le voit, 93-95. E vorba Așadar, de a include aceste lucruri în directivă, UNIDROA a început deja din anii 80 să lucreze la această revizuire. Acum, directiva și convenția din 1970 depind însă de uh, prevederile de punere în aplicare și din acest aspect, uh, din această privință există probleme cu punerea în aplicare astăzi. <clears throat> Uh, Uniunea Europeană este și membră din organizația UNIDROA și noi dorim să punem pe hârtie o legislație unilateral, uh, uniformă. Uh, nu voi reveni nici asupra definiției, uh, asupra diferințelor dintre directive și convenții care dau unei persoane private posibilitatea de a acționa pentru recuperarea unor bunuri și colegii mei s-au referit la celelalte aspecte. Trebuie Uh, create două proceduri, una specifică pentru furt, cealaltă pentru exportare ilicită. Și nu voi reveni asupra mecanismelor pe care probabil că le cunoașteți și care sunt reluate și în nota mea și în prezentarea în PowerPoint, vă voi vorbi despre uh, prescripție. Pentru că și Convenția și Directiva prevăd niște termene. Vă amintesc totuși că e vorba de un instrument universal, deci asta creează uh, probleme atunci când termenele fixate sunt diferite. Îmi voi permite să revin uh, asupra termenelor pentru colecțiile publice vedem că acceptarea convenției pentru unele state ale Uniunii ar avea efectul că bunuri furate uh, uh, vor avea același regim cu bunurile exportate ilicit. Și vedem că în caz de exportare ilicită avem un termen mult mai generos decât în caz de furt noțiunea de bună credință și de diligență impusă plasează buna credință ca o condiție pentru indemnizație. Sarcina aprobațiunii este cade în Eh, domeniul celui care solicită această indemnizație. De la bun început eh, s-a considerat că în acest lanț singura persoană care ar putea bloca mersul lucrurilor ar fi posesorul. Este eh, cel care n-ar fi cumpărat dacă ar fi avut îndoiel cu privire la uh, Eh, la proveniența brun. Dacă acordăm sarcina probațiunii posesorului, trebuie să indicăm și ce anume așteptăm de la el și de aceea proiectul de refacere eh, eh, propune ca sarcina aprobațiunii să cadă asupra posesorului pentru ca uh, interpretarea judecătorului să poată fi mai uniformă în privința indemnizării despăgubirii important să amintim că cumpărătorul potențial trebuie să aibă elementele esențiale, trebuie să știe ce ar trebui să facă, fiindcă vă amintesc că el va solicita și va vorbi despre prudența pe care a avut-o în momentul achiziției, anume ce ar fi trebuit să facă. Și e foarte important ca posesorul, înainte de a cumpăra ceva, să știe ce are de făcut. E vorba de articolul 44 din Convenție. Aceste uh, asigurări sunt anterioare. Uh, în materie de drept comercial general, noi am uh, lucrat în privința achizițiilor cu bună credință și de la sfârșitul uh, anilor 60 până în anii 70 am ajuns la o definire a elementelor de care trebuie ținut seama pentru a se proba buna credință sunt vorba de elementele uh, prezentate în Convenția UNIDROA Vedeți, în realitate, cele două texte sunt foarte similare. Există un element asupra căruia aș dori să insist și anume consultarea registrelor, pentru că e un lucru care face obiectul unor opoziții pe piața de artă, ni se spune da, poate că era adevărat în 1995 când existau puține registre de bunuri furate, cel al Interpolului sau al poliției franceze, dar nu era uh, un registru accesibil publicului după adoptarea Convenției Unitroașe a codului de conduită, nu mai este valabil acest lucru pentru uh, negustorii de artă pentru că există și codul LICOM pentru muzee. aceste, aceste Uh, inventare sau au, sau înmulțit, dar știm că mm, comercianții nu utilizează aceste registre pentru că spun că nu există uh, un certificat de consultare. E fals. Se poate cere așa ceva. Pentru a incita toți operatorii de pe piața de artă să utilizeze aceste inventare. Permiteți-mi să spun că chiar dacă este uh, Mm, ciudat să vedem într-un text care vorbește despre export ilicit, o referire la un registru de obiecte furate, mi se pare totuși foarte important. Înainte de a ieși ilegal dintr-o țară, obiectele sunt de multe ori furate. Dacă se face publicitate, să zic așa, furtului și se înscrie obiectul într-o bază de date, această uh, dată uh, a ieșirii ilicite va fi posterioară. Uh, uneori ni se spune, e greu de stabilit data ieșirii unui obiect din țară, dar dacă este stabilit furtul, vom ști totdeauna că ieșirea dintr-un teritoriu este posterioară acestui eveniment. Eh, mai există o clauză de conexiune, eh, găsiți în document, nu merită să vorbim despre asta acum, completează directiva și anume eh, directiva este utilizată de statele membre, nu? Pentru că este o acțiune între state. Convenția UNIDROA, vă repet, permite și unei persoane private să revendice o despăgubire. Din 2012 există un regulament al Parlamentului 1215 din 2012 în materie de competență care precizează că atunci când o persoană privată angajează uh, o acțiune, am în față textul englez, când acordă competență tribunalului, uh, în acest caz, pentru o persoană privată, tribunalele competente sunt și cele care se ocupă de situația bunului care este un capitol de competență nou introdus în 2015 și este foarte important pentru că este totdeauna important să putem intenta acțiunea acolo unde se află obiectul în cauză pentru ca cererea de uh, restituire să poată uh, proceda și obiectul să nu dispară. Uh, deci, Convenția Unidroa este în vigoare în 34 de state în, la ora actuală, dar 14 state europene fac parte din ea, deci mai mult de două treimi. Uh, dorim să mărim numărul acestora, dar știm că uh, țările de jos și Franța au semnat convenția, dar în urma reacției uh, comercianților nu a avut loc o ratificare până în momentul de față. Aș mai dori să amintesc și că noi sperăm că dispozițiile care se inspiră din această convenție vor eh, ajuta aceste state să poată ratifica convenția pentru că e, eh, studiul de impact ne spune foarte limpede că dacă toate statele Uniunii ar face parte din Convenția UNIDROA, nu ar mai fi nevoie de directivă pentru că statele ar fi mai bine acoperite în acest uh, domeniu. Vă mulțumesc, doamna președintă. Vielen Mulțumesc. Pare foarte rezonabil. Însă, uneori, uh, ceea ce ne propunem nu corespunde neapărat uh, realităților. Doamna Bergia, dacă doriți să interveniți, vă rog. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest cadou. Am impresia totuși că e un cadou otrăvit nu am o informare juridică de plecare, fiindcă mi se pare indispensabil să precizăm mai întâi unele aspecte. Acestea fiind spuse, E nevoie de o refacere a directivei. Avem deci un câmp de intervenție limitat. Această directivă se referă la restituirea comorilor naționale care au părăsit ilicit teritoriul statelor. Prin această directivă nu putem regla ansamblul de probleme pe care le pune exportul ilicit al bunurilor culturale și nici problemele de diferențe de legislații între statele membre. Putem încerca totuși să facem pași înainte. Principala întrebare pe care mi-o pun se referă la rațiunile suprimării anexei. Am fost izbită de um, o reflexie a doamnei Cornu care spunea că își pune întrebarea inclusiv dacă ineficacitatea directivei din 93 nu se datora anexei. Mărturisesc că am rămas perplexă și oscilez încă între necesitatea de a respecta competența statelor membre în materie de definirea tezaurilor naționale și interesul in, pe care îl are Uniunea Europeană de a interveni în acest uh, domeniu. Ni se spune că scopul ar fi să coordonăm acțiunea statelor membre. Deci în starea prezentă a lucrurilor, redactarea mod, mm, articolului 1 nu mă satisface. Din potrivă, în privința procedurilor juridice, mai ales în privința chestiunilor uh, de la articolul 9. Cred că am avansat și cred că și statele membre au avansat, dacă am înțeles bine, uh, poziția Consiliului în această privință. S-ar zice că uh, chestiunea dirigenței cerute nu mai pune multe probleme și că principala chestiune care se pune este referința la buna credință pentru că aici există o ambiguitate când se utilizează ambii termeni și aș dori ca uh, UNESCO, mai ales pentru că e aici domnul Planche, să ne precizeze ceva mai bine punctul de vedere când e vorba de suprimarea referinței la buna credință. Aș dori ca uh, Uh, și colegii mei să aibă mai multe informații, de aceea v-aș uh, întreba pe, și pe unii și pe ceilalți dacă actuala redactare a paragrafului 2 de la punctul 2 articolul 9, nu, paragraful al doilea de la articolul 9, nu vi se pare că e conform cu necesitatea de a orienta, să spun așa, uh, jurisprudența în materie. Există un număr de elemente care figurează aici la aliniatul 2, care merg în sensul bunului simț, aș spune, și aș dori să îl întreb pe domnul Frigo dacă facerea directivei merge sau nu în sensul unei uniformizări a dreptului european. Eu nu găsesc uh, acest lucru, mi s-a părut oarecum contradictoriu să afirmăm asta și aș dori să am niște lămuriri în această privință, fiindcă s-a uh, părut că elementele cuprinse în articolul 9 merg în direcția bunului simț. Aș mai vrea să precizez că ținând uh, seama de prevederile aliniatului 2 de la articolul 9, îmi cer, îmi cer scuze uh, pentru că sunt uh, foarte directă, dar nu suntem niște nevinovați aici. Ne aflăm pe un teren care, cum să spun, uh, îmi uh, caut cuvântul potrivit. nu e un teren atât de labil cum ar vrea unii să ne facă să credem. Deci există uh, reglementări juridice care permit unor operatori luminați uh, pe piața de artă aceștia acționează să au toate elementele necesare. Vă spun că totul este relativ limitat, că nu vom putea reglementa chestiunea comerțului cu bunuri culturale prin aceste uh, norme. Trebuie deci să avansăm într-un sens pozitiv, permițând ca statele membre, inclusiv țara mea, să poate face pași înainte pe acest teren în sensul ratificării instrumentelor internaționale pe care le au la dispoziție, cred că incitându-i să meargă în această direcție vom aduce um, cea mai bună contribuție. Asta ar putea face mai bun Uniunea Europeană și mă gândesc mai ales la Convenția UNESCO despre diversitatea culturală, Aici avem un actor important pentru ratificarea acestui tip de text și într-o zi va putea avea un rol mm, de, de jucat, un rol mai important decât ceea ce ni se propune acum. Mulțumim, Mari Terez. Mulțumesc, doamna președinte. Doamne, ce complicate sunt lucrurile astea. Este incredibil. Deci, dacă n-ar fi perspectiva alegerilor europene care se apropie, aș fi mai uh, sensibilă, poate, când vorbim despre cetățeni, uh, ne amintim de complexitatea reglementărilor noastre și această uh, Uh, teribilă nevoie de cooperare, de armonizare și această situație atât de dificilă în care ne aflăm între competența Uniunii și competența statelor naționale. Ce poate să facă Uniunea, ce nu poate. Adinaur, doamna Cornu ne-a evocat uh, eventualitatea de a li se impune statelor, uh, dar cum putem face mai întâi pentru a simplifica. Vă mărturisesc că sunt cam pierdută în toate aceste detalii tehnice și aș dori totuși să vă amintesc importanța la nivel european a lucrurilor pe care le discutăm aici în acest moment, toate aceste bunuri naționale, chiar dacă ele sunt greu de definit, se referă totuși la lucruri de mare importanță care sunt identitatea europeană, prin identitatea statelor naționale, identitatea uh, cetățenilor, a bunurilor pe care trebuie să le protejăm. Este deci greu de ajuns la definiția tuturor acestor lucruri, dar sunt lucruri importante și trebuie să insistăm uh, au uh, o importanță la nivelul patrimoniului european de care am vorbit ne aflăm pe terenul patrimoniului european prin intermediul patrimoniilor naționale. E important. Totuși, unele detalii tehnice, definiții, criterii, platforme, instrumente de cooperare, de informare și de cooperare între state. Vorbeați, cred, doamna Berger, de momentul în care un bun este uh, furat și greu de precizat. Uh, eu uh, îmi cer scuze, dar cred că, cred că ne-am putea gândi uh, și dincolo de mm, conceptul de tezaur național și de cel regional, există, de pildă, uh, în patria mea, există patrimoniul catalan, care este patrimoniul unei națiuni la un nivel pe care nu trebuie să-l uităm și toate uh, Uh, bunurile naționale nu sunt uh, nu țin de domeniul public în totalitatea lor și uh, această departajare între bunuri publice și bunuri private. Trebuie să încercăm să ajutăm statele prin sisteme mai simple decât cele care există, deci revizuirea unei directive este uh, un prilej de a arăta că Uniunea Europeană poate să simplifice lucrurile și adunând în jurul unei mese toate statele membre uh, pentru a ajunge la prevenție, dar și la sancțiunile necesare. Vă mulțumesc. Mulțumim. Am impresia că e o discuție în franceză. Aș vrea să revin asupra faptului că ne aflăm pe un dosar foarte complex, pasionant totuși. Trei puncte aș vrea să subliniez. Nu reușesc să mă decid dacă sunt pentru sau împotriva suprimării anexei. Am auzit argumente pentru și contra, dar pentru mine o chestiune care rămâne suspendată. În privința noțiunii de bună credință, am înțeles că noțiunea de diligență impusă este o noțiune care depinde de statele naționale și că cea de bună credință ar fi mai bine să fie... Cre... Nu, e pe dos, mi se spune. Bun. Atunci e invers. Da. Și ultimul lucru care mi se pare important este semnarea și ratificarea de către toate statele membre a Convenției UNESCO, un element uh, pe care trebuie să-l uh, reținem în legătură cu propunerea de revizuire a directivei. Nu știu dacă putem să o formulăm ca atare, să cerem deci ca toate statele membre să uh, ratifice Convenția UNESCO, dar mi s-ar părea un pas înainte la care trebuie să ne gândim. Mulțumesc! Merci. Also ich Mulțumesc. Recunosc că nici mie îmi spune prea mult această noțiune de, de bună credință, pentru că nu sunt juristă. Nu știu cum poți lua o decizie din punct de vedere juridic atunci când în dezbatere este uh, bună credință. Partea cu diligențele necesare e mult mai bine definită și cred că ați venit cu o argumentație foarte bună în propunerile dumneavoastră. Problema însă este că dacă nu subscriu toți la acest lucru, se pune întrebarea ce se întâmplă, pentru că nu va deveni uh, Uh, legislația europeană. Dacă este să devină directivă europeană, trebuie ca toți să fie de acord. Așa stau lucrurile. De aceea, cred că ne aflăm în fața unei dileme. Dacă sunt într-adevăr uh, state membre care nu vor să participe, atunci această directivă nu va fi modificată și rămâne în vigoare cea veche, așa cum e. Și atunci mă întreb, poate că M-am înțeles și eu greșit. Cum anume putem uh, soluționa acest impas? Uh, dar văd că mai aveți o întrebare, vă rog. Uh, euh, ce aș dori să spun este că în directivă ar trebui făcut referință la necesitatea de a ratifica convenția. Nu este aici, întreabă președinta, cineva din partea comisiei? există, da, dar nu sunt responsabil cu această problemă. Cine dorește să ofere un răspuns? Vă rog, doamna Schneider. Je ne vais pas répondre aux questions de... Mulțumesc. Nu voi răspunde la întrebările doamnei în privința uh, bunei credințe și a diligențelor uh, impuse. Nu o să intru în detaliile diferențelor la nivel național. Dar la nivel internațional, cele două, cei doi termeni sunt uh, uh utilizați uh, s-a ales deliberat să ne uh, distanțăm de termenul de bună credință. De ce? Pentru că e un concept din dreptul național iar diferențele sunt enorme de tratare în uh, legislației naționale. Deci, pentru a evita ca judecătorul să nu fie legat de interpretarea națională privitoare la buna credință, noi am cerut să facem referire la un comportament care, pe care îl numim due diligence și cred că mi se pare important să facem Uh, uz de un singur termen pe teren internațional și e important acest lucru. Al doilea punct asupra căruia vreau să intervenim este propunerea de a se indica o invitație, o recomandare către state de a semna convenția, de a deveni parteneri ai convenției. Sigur că, în general, pentru protejarea patrimoniului, convenția din 70 este termenul de referință, dar pe acest subiect specific al restituirii și de aici vine problema, uh, UNESCO, ea însăși în anii 80 și-a dat seama că convenția este ineficace pentru că făcea prea mare trimitere la drepturile, uh, la dreptul național și uh, că e nevoie să se facă referire la un text unic. Uh, asta a fost Convenția UNIDROA. De altfel, studiul de impact ne spune nu numai că dacă toate statele membre ale Uniunii ar deveni membre ale Convenției, n-ar mai fi nevoie de directivă, dar mai spune și că dacă toate statele me uh, membre ar deveni parteneri ai Convenției, n-am făcut niciun pas înainte. Ori e nevoie să mai construim a ne limita la Convenția din 70 în privința restituirii ar fi un pas înapoi. Mulțumesc! Domnul Frigo, mulțumesc eh, doamnă președinte, că îmi dați din nou cuvântul și dați-mi voie să-i răspund în italiană, doamne, ca să mai schimbăm regimul lingvistic. Ca să nu fie neînțelegeri, de fapt. Dacă am înțeles eu bine întrebare. Întrebarea se referea la o contradicție în expunerea mea când m-am referit la criteriul uh, due diligence ca o nouă regulă de drept uniform. În acest uh, sens, eu mă refeream la uniformizarea dreptului european și de aceea am vorbit de o tendință mai generală. Uh, avem astăzi articolul 9 al directivei în care se spune că chestiunea sarcina aprobațiunii este reglementată de fiecare lege națională. Deci competența este uh, identificată în legile naționale. Dacă înveți, însă avem o propunere de schimbare, cum e cea de la articolul 9, unde se elimină această referință la legile naționale și se stabilește o regulă conform cărea posesorul trebuie să uh, și dovedească diligența și se mai adaugă niște criterii, vom avea niște criterii care devin, prin urmare, criterii uniforme și care uh, substituie trimiterea la legea națională. Nu este o tendință nouă. Uh, Eh, nu e un model care se aplică doar în această directivă. Eu m-am referit și la numeroase regulamente care sunt și mai stringente din acest punct de vedere, mai ales cele care privesc cooperarea juridică judiciară eh, în materie civilă în spațiul de siguranță, libertate și justiție. Avem aceste regulamente pe care le numesc de nouă generație din, eh, de după 2000 în care tendința este ca legislatorul european, Parlamentul, Consiliul și Comisia să introducă norme de drept uniform în locul unei trimiteri, unei referințe la lege naționale. În cazul acesta nu avem o normă, ci niște criterii care sunt sugerate, dar fără îndoială sunt niște criterii uniforme care, ca atare, sunt valabile pentru toate jurisdicțiile naționale din fiecare stat membru și nu ar mai fi nevoie de referință la o lege națională. În acest sens am vorbit de uniformizare, nu în sensul impunerii unei reguli europene în locul uh, legilor naționale, ci ca aplicare a unor criterii uniforme în toate statele membre. Vă mulțumesc. Est-ce qu'il y a quelqu'un des experts qui, qui veut prendre la parole Madame. Mai dorește cineva dintre experți să ia cuvântul, vă rog. Ehm, da, vroiam doar să precizez ceva în legătură cu anexa. Dispariția anexei. Mi-am exprimat îndoielile privitoare la ehm, faptul că Uh, dispariția anexei ar întări eficacitatea uh, și anume că trebuie să vedem aici uh, o, o cauza ineficacității în forma actuală a directivei. De fapt, ne-am concentrat pe chestiunea riscurilor pe care le-ar prezenta dispariția anexei și aș și dori doar să nuanțez această îndoială. Din punctul nostru de vedere, aprecierea pe care am dat-o în comună, dispariția anexei ar putea fi considerată un progres în măsura în care urmărim un anume obiectiv al directivei și anume lupta împotriva circulației ilicite a uh, comorilor naționale și de a permite reîntoarcerea lor. Deci a fixa niște praguri de vechime sau de valoare riscă să afecteze acest obiectiv. Este primul lucru care este important uh, Uh, e important să lucrăm independent de valoarea uh, obiectelor în sine. Uh, ar fi poate și o ocazie să apropiem directiva de instrumentele internaționale. Pe urmă mai vroiam să spun de asemenea că securitatea juridică poate să provină și din existența unui plafon sigur, cum se estimează valoarea unui uh, unui tablou. Este o insecuritate uh, atunci când e vorba de evaluare. Uh, unele bunuri naționale nu sunt supuse unor plafoane de valoare, ne gândim la bunurile ecleziastice, altele da. Să ne gândim uh, că uh, uh, nu putem echivala Uh, procedurile, dacă într-un caz avem considerente de stabilire a valoarei și în altul nu. În orice caz, chestiunea dispariției plafonului de valoare și de vechime poate fi percepută totuși ca un progres. E adevărat că nu s-a disociat chestiunea categoriilor și Eduard Blanche evoca ideea că ar trebui poate să păstrăm aceste categorii pentru că reprezintă un indicator util, dar sunt categorii deschise care nu mai închid în granițe foarte rigide obiectele la care ne referim ca tezaur național. Doamna Berger. Da, cred că discuția privitoare la articolul 1 e, e interesant ce ne-a spus doamna Corniu. Se află chiar în miezul întrebărilor pe care ni le punem raportorii din umbră și eu însă în privința suprimării anexei pentru că împărtășesc îndoielile formulate, dar explic când explicațiile doamnei uh, Cornu nu le găsesc într-o totul satisfăcătoare. De ceea ce s-a spus despre suprimarea acestei anexe este faptul că uh, contrar titlului său anexa avea uh, anexa este limitată și pe de altă parte că există chestiunea plafoanelor întrebarea pe care vă pun trebuie să aruncăm și copilul cu apa din copaie dacă problema o reprezintă plafoanele de vechime sau de valoare financiară. Și dacă chestiunea este că anexa este limitantă, să facem în așa fel încât ea să fie pur indicativă. De aceea, pentru un moment, discuția pe care am avut-o și răspunsurile pe care le-am primit nu mi se par satisfăcătoare. Pentru că dacă dorim să avansăm către armonizare, nu către uniformizare, astfel încât restituirile să fie mai ușor de făcut, oricum numărul de restituiri e consternant, aș spune Uh, ca o legislație europeană să servească atât de puțin este halucinant orice ați spune. Și dacă rămânem în vag, așa cum riscăm cu noul articol 1, nu cred că este satisfăcător. Și am dori să, eu aș dori să ne gândim mai bine la aceste probleme uh, pentru că îndoielile mele se mențin deocamdată. Mulțumesc, doamna Berger. juristische. Este până la urmă o argumentație foarte juridică pe care noi din Comisia de Cultură ar trebui să o abordăm mai degrabă din perspectiva uh, bunurilor culturale și nu a, să spunem, um, abordărilor juridice și finețelor de ordin juridic și uh, îmi pare rău, doamna Jea, că v-am uh, impus să preluați acest uh, raport pentru că este un complex de probleme foarte dificil și nu-mi dau seama în ce măsură această revizuire îmbunătățește sau nu situația. Pentru că dacă lăsăm la îndemâna statelor membre să decide ce e, anume e un bun cultural național, atunci nu știu dacă am făcut pași înainte, nu știu dacă vom uh, avea o legislație mai bună și o mai bună urmărire a răufăcătorilor decât dacă păstrăm pur și simplu această anexă. Am parcurs așa în viteză anexa, care este foarte detaliată, dar care oferă totuși niște puncte de plecare care ar dispărea dacă fiecare națiune ar decide um, ce anume reprezintă propriu, propriile bunuri culturale. Și uh, sigur că există un fel de tendință către armonizare și unificare, dar care nu ține neapărat și de diversificarea culturală. Și atunci mă întreb, dacă tot există un idroa atunci de ce nu putem să convingem toate cele 28 de țări să adere la această convenție? Pentru că atunci nu am mai avea nevoie de o directivă. De ce trebuie să venim cu o directivă dacă am putea rezolva lucrurile printr-o convenție? În domeniul cultural sunt mai degrabă în favoarea convențiilor decât a directivelor în uh, partea culturală, mm, reglementarea prin directive mi se pare destul uh, de sub semnul întrebării. Dar dacă tot o avem, atunci uh, ar trebui aprobată de toate statele membre și ar fi de preferat ca toate cele 28 de state membre să adere la UNIDROA. Însă UNIDROA, convenția, merge mai departe decât directiva ne-ați putea eventual preciza în ce domenii UNIDROA depășește sfera directivei. Puteți să faceți o precizare succintă în două, trei propoziții sau e mult mai dificil? Pot încerc. Mai întâi, domeniul de aplicare a convenției este mult mai amplu pentru că privește atât furtul cât și exportarea ilicită întrucât obiectivul Uniunii Europene la vremea respectivă, obiectivul de plecare în 92 era circulația internă. Între timp lucrurile au mai evoluat. Convenția UNIDROA, dacă vreți, are, prezintă dezavantajul pentru unele state că contrar convenției din 70 Eh, instrumentele sale nu sunt niște eh, cutii goale, ci niște cutii umplute mai mult sau mai puțin. Sunt ceea ce face fiecare stat. Dacă obiectivul este restituirea bunurilor, nu trebuie lăsate statelor o libertate prea mare. Nu pentru că statele n-ar trebui să fie libere, ci pentru că lipsa de uniformitate este negativă și nu permite atingerea obiectivului. Uh, s-a făcut apel la noi pentru a uh, rezolva aceste probleme cruciale și problema crucială este protecția cumpărătorului de bună credință. Convenția din 70 nu a uh, rezolvat decât parțial acest lucru, de sarcina aprobațiunii care nu cade asupra uh, proprietarului face să se perpetueze lucrurile. Deci, fie se deschide piața de artă, și trebuie să spun că de la adoptarea Convenției Droa numeroase țări care nu făceau parte din Convenția 70 uh, a UNESCO au uh, semnat această convenție și cei mai uh, conștiincioși au trecut în legislația națională în aplicarea acestei uh, convenții au menționat buna credință și nu due diligence. Aceste noi dispoziții nu au nu au uh, limitat deloc comerțul ilicit. E un lucru important. Pe piața de artă se recunoaște, nu a avut loc un efect negativ. Din potrivă, uh, s-a produs un fel de uh, recunoaștere a caracterului licit al unor tranzacții pentru cei care lucrează corect. Deci este o poziție juridică, s-a văzut aici în comentarii. Unele state spun aceste reguli de drept sunt incompatibile cu dreptul nostru național. Da. Dar dacă instrumentele internaționale, naționale, regionale, în fine, trebuie să avansăm trebuie să ne punem de acord în privința obiectivului pe care ni l-am stabilit. Dorim mai multe restituiri, dorim mai multă protecție, trebuie să ne punem de acord. Și asta a fost la baza uh, Convenției UNIDROA. Sigur, uh, obiectivul trebuie să fie facilitarea restituirilor. Și ce s-a făcut pentru asta? Dreptul francez, de pildă, uh, Eh, sigur că ține seama de dreptul general, dar dreptul specific se află peste tot, ori de multă vreme bunurile culturale sunt recunoscute drept o categorie de bunuri care trebuie să aibă niște reguli specifice. Putem deci să spunem acest lucru, dar aici chiar avem ocazia să arătăm acest lucru. Dacă cu adevărat bunurile culturale sunt atât de importante încât trebuie uh, protejate au dreptul la a avea reguli derogatorii. De altfel, cea mai mare parte a statelor eh, care activează pe piață au ratificat un idroa. deci eh, au eh, au spus că nu e nimic aici incompatibil cu dreptul nostru, dar este vorba de oportunități de ordin politic. Domnul Frigo? Mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș dori să mai adaug la apropo de întrebarea dumneavoastră, fiindcă, dacă am înțeles bine, spuneați, există o convenție, ba chiar două convenții internaționale, poate că ar fi suficiente acestea. În realitate, după mine, trebuie să plecăm de la punctul de vedere opus, și anume că directiva există deja, cum amintați și dumneavoastră, dar nu funcționează foarte bine. E, nu doar atât reiese că administrațiile publice din statele membre, în mare majoritate, s-au pronunțat în favoarea unei modificări a directivei tocmai pentru a putea pune mai bine în aplicare. Nu intră aici în discuție competența Uh, Uniunii Europene, care se bazează pe articolul 114 din Tratatul de la Lisabona, funcționarea pieței interne. Deci este just ca Uniunea să-și utilizeze această competență. Este vorba pur și simplu, după mine, de a îmbunătăți anumite mecanisme dintr-o directivă a Uniunii care există deja și care a arătat că are niște aspecte, să zicem așa, negative. Am înțeles acum mai bine obiecțiile rostite aici. Sunt de acord. Tehnic, da, dorim să atingem o armonizare între legislație naționale și după mine putem face acest lucru în mod util prin indicarea, cum spuneam, a unor criterii uh, uniforme, care nu sunt ceva care se impune statelor, ci vor avea rolul de a armoniza, de a apropia comportamentele în interiorul statelor. În acest caz ar putea fi vorba de comportamentele judecătorilor naționali ori de câte ori se vor găsi în fața unui caz de cerere de restituire pe baza acestei directive. Vă mulțumesc. C'est euh. correct ou non C'est français, hein Cornu Oui. Bon, d'accord, allez-y. <laughs> Merci. Euh, oui, je... Da, Eh, aș fi vrut și eu să spun că eh, dacă ne întoarcem înapoi, în momentul când a fost adoptată, ea este un eh, instrument destinat să compenseze deficitul de protecție pe care îl creează o piață unică. Deci nu trebuie să uităm acest lucru pentru că uh, sistemul de protecție a statelor a fost fragilizat de dispariția controalelor la frontiere, deci a trebuit ca în spiritul regulamentului și a controlului uh, față de terțe state, dar și într-o intră în filozofia acestei directive. Deci a suprima acest instrument, a am periclita uh, sistemul de protecție. Uh, spuneați că nu înțelegeți foarte bine de ce trebuie să trimitem înapoi statelor definirea tezaurelor naționale. Da, această problemă există deja. Statele membre și-au făcut cunoscute opiniile în materie de circulația operelor de artă și articol din regulament uh, lasă în seama statelor definirea și am fi, prin urmare, uh, în deplină coerență cu acest instrument, fără să se pună prea multe probleme. Da, încă o dată, doamna Schneider, vă mulțumesc. Am uitat uh, două fraze, mai am de spus. Cred că refacerea acestei directive ar fi un lucru fundamental pe calea ratificării Convenției UNIDROA, pentru că directiva trebuie transpusă în drept național și dacă vom uh, relua niște elemente cum ar fi inversarea sarcinii probațiunii și criteriul uh, de, la care se referea domnul Frigo, ar fi vorba de Uh, dreptul pozitiv al Uniunii Europene care uh, ar avea niște argumente pentru a nu ratifica UNIDROA. Deci uh, unii vor ezita și vor continua să practice un lobby foarte puternic. Dacă uh, dreptul pozitiv trebuie să conceapă noi dispoziții, ar fi un pas înainte pentru noi toți. Da, acum am înțeles, spune președinta. Da, noi uh, ne ocupăm aici de legi, mai degrabă e vorba de directive, directive cadru care trebuie puse în aplicare în statele membre, ceea ce nu e neapărat cazul cu convențiile care pot fi semni semnate, dar uh, pot uh, fi interpretate ușor diferit. Asta este diferența între noi și Consiliul Europei. Eu aș fi dorit să înțeleg unde sunt diferențele majore între directivă și Convenția UNIDROA. Și acum, sermana doamnă Vergia trebuie să tragă o concluzie din această audiere, dar nu trebuie să o facă acum, și îi dăm timp până la prezentarea raportului dânsei, după care vom mai discuta încă o dată aceste lucruri. Mai dorește cineva? Ah, vă rog, două cuvinte. Oui, d'abord je voudrais remercier. Aș dori mai întâi să uh, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru intervențiile de calitate care ne permit să luminăm o dezbatere juridică destul de dificilă și deci Eh, inclusiv pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră, doamnă președintă, ceea ce se află dincolo, în spatele acestor texte, este protecția bunurilor culturale. Dacă articolul 36 există în tratate, dacă eh, direct directiva din 93 a fost aplicată, e bine pentru că există o excepție culturală și nu dorim, cred că aici suntem destul de unanimi, nu dorim ca bunurile culturale să fie tratate ca niște mărfuri ca toate celelalte. Ce regret eu este că uh, noi ne ocupăm de această chestiune uh, în afara chestiunii piețelor pentru că suntem oarecum strânși de acest cadru juridic privitor la deschiderea piețelor. Dar nu aș dori să repun în cauză acest cadru juridic și poate că sunt destul de rigidă, dar n-aș propune modificarea articolului 36. Poate să apară cam contradictoriu, dar trebuie să uh, redactez uh, niște texte, dacă uh, dorim să avem un document uh, tradus la termenul fixat, trebuie să trecem unele lucruri în considerente, fiindcă cadrul este foarte strict ne aflăm în cadrul unei revizuiri. Nu avem o marjă de manevră foarte mare, dar cred că, dată fiind poziția Consiliului, dacă am înțeles eu bine, avem totuși o anumită libertate de manevră, putem să transmitem un număr de mesaje, inclusiv pentru a deschide un pic mentalitatea Uh, privitoare la mizele care se află în joc. Mi se pare că lucrul esențial rămâne chestiunea articolului 1, pentru că m-aș putea înșela, dar eu cred că statele membre au făcut niște pași și că trebuie să ajungem la un consens asupra unei redactări a articolului numărul 1 cu condiția de a nu crea cum face Comisia, o ambiguitate între cele două noțiuni, buna credință și due diligence. Cred că Uh, doamnă președinte, mai am nevoie să mă gândesc la articolul 1. Uh, vom mai vedea. Și am uh, o întâlnire cu raportorii din umbră, vom mai discuta. Merci beaucoup, merci aux experts. C'était vraiment Mulțumesc, a fost într-adevăr, ne-am luminat cu toții, spune președinta. Listen. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Am să închei acum această audiere și am să-i rog pe toți cei care nu fac parte din cercul coordonatorilor să, să părăsească sala.